Bună ziua, deschidem uh, reuniunea cu primul punct, dezbaterea referitoare la raportul doamnei Ris privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale. Dau cuvântul doamnei Ris pentru patru minute. Señora Ries. microfonul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Salut, aș fi vrut să salut președinția daneză, dar poate că au făcut o petrecere aseară și astăzi nu s-au trezit. Aș dori pentru început să îi mulțumesc doamnei de Lange, doamnei uh, Liota, domnului Carl Schwitter și celorlaltor colegi, raportori din umbră din partea grupurilor, de, eh, grupurilor politice care s-au asigurat că am ajuns la un consens și asta în interesul cetățenilor, al familiilor, al populațiilor vulnerabile, care sunt cele mai afectate de această uh, reglementare din domeniul alimentar. Textul pe care îl dezbatem astăzi și pe care îl vom vota peste trei ore este esențial pentru sugari și copiii de vârstă mică, precum și pentru uh, bolnavii de lungă durată care au niște nevoi alimentare specifice. Sunt vizate aici alimente pentru anumite categorii de public care acoperă aproximativ 2% din uh, vasta piață alimentară. Nu voi reveni mm, asupra genezei acestei legislații, uh, voi spune doar că Comisia după 35 de ani de aplicare a legislației privind alimentele dietetice, a procedat la o renovare, la o mm, revizuire completă a acestui aparat legislativ și asta pe bună dreptate pentru că era nevoie de curățenie în această junglă a produselor alimentare care mm, dăuna coeziunii pieței interioare și care nu permitea cel mai des consumatorilor să își exercite mm, libera alegere. Pe 29 februarie Comisia Envi, prin raportul meu, a transmis un mesaj foarte clar. Abordarea Comisiei de simplificare a acestei legislații și de a elimina conceptul de alimente dietetice este uh, o idee bună, am susținut acest lucru, de asemenea, este foarte important să susținem un aparat legislativ uh, personalizat pentru alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, uh, alimente lichide și solide, precum și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale. Este vorba așadar de acei bolnavi de lungă durată pentru care este deosebit de important să se mențină niște reguli stricte în materie de etichetare și de compoziție. În al treilea rând, am dorit să extindem câmpul de aplicare și altor grupuri uh, vulnerabile, la fel de fragile, fără să am pretenția că fac uh, uh, o gradație aici. Ne adresăm de asemenea persoanelor cu probleme de obezitate, cei care uh, sunt supuși unor regimuri foarte stricte, cu conținut scăzut de calorii, precum și 2% din populație care suferă de intoleranță, la gluten. Uh, toate aceste persoane au nevoie de un cadru juridic specific pentru produsele fără gluten. Vă reamintesc că această legislație are obiectivul de a proteja, uh, de a-i proteja pe cei mai fragili și pe cei mai vulnerabili dintre noi. Este deosebit de important. Trebuie să ne gândim însă și la uh, întreprinderile cele mai uh, inovatoare și cele mai dinamice din Europa. Este vorba de IMM-uri, uh, cele care creează locuri de muncă, cele care aduc creștere, fie că e vorba de IMM-uri uh, itali- din Italia, din Belgia, din Germania, uh, din domeniul produselor alimentare cu destinație nutrițională specială, din domeniul suplimentelor alimentare. Toți acești actori um, au privit cu neîncredere proiectul Comisiei de a revizui uh, legislația actuală și mai precis regulamentul din 2006 privind mențiunile um, nutriționale. Uh, însă, având în vedere costurile foarte ridicate între um, 500.000 de euro și un milion de euro. Aceste IMM-uri nu aveau nicio posibilitate de a uh, mai putea funcționa uh, și de a primi avizele de funcționare din partea EFSA. Aș dori de asemenea să uh, mă exprim în fața raportorilor din umbră și să-i rog să înțeleagă că în calitate de raportor voi menține compromisul global care a fost validat în comisie. Nu doresc să redeschid dezbaterea asupra unor aspecte de fond care au fost deja uh, decise în comisie. Uh, Uh, deși am anumite simpatii pentru anumite amendamente, cum ar fi amendamentul 84 privind pesticidele, um, dar voi, uh, îmi voi menține cuvântul dat, oricum acest amendament este acoperit prin amendamentul de compromis 63. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă Ris. În numele Comisiei, timp de trei minute, are cuvântul domnul Dali. On... Mr. Domnule Comisie, Comisiei are cuvântul domnul comisar Dali. Mr. President, members, Domnule președinte, onorați membri, conform principiului unei reglementări mai bune, Comisia și propunerea Comisiei privind uh, alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, dorește simplificarea legislației actuale, uh, eliminând anumite reguli care au devenit nenecesare sau câteodată contradictorii. Protecția grupurilor vulnerabile de populație este unul dintre obiectivele cheie ale propunerii pe care o discutăm astăzi aici. Dar înainte de a ne apleca asupra substanței acestei propuneri, aș dori să mulțumesc uh, raportoarei doamnei Ris pentru pregătirea acestui raport și de asemenea tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea lor. De asemenea, doresc să menționez inputul din partea celorlalte comisii, cum ar fi IMCO și ITRE, Comisia este mulțumită de linia generală care a fost adoptată în ceea ce privește amendamentele propuse. Propunerea elimină conceptul de alimente dietetice, un concept care este considerat astăzi ca fiind uh, ieșit din uh, tendințe. Sunt mulțumit să observ că deputații, în mod deschis, au aprobat această abordare și au recunoscut nevoia de a revizui în mod fundamental legislația existentă. Domeniul de aplicare al uh, acestui proiect de regulament este limitat la un număr de categorii de alimente bine cunoscute destinate grupurilor vulnerabile de populație. Este vorba aici de sugari și copii mici și de asemenea persoane care au nevoie de produse pentru uh, nevoi speciale medicale. Anumite amendamente propuse sugerează adăugarea produselor pentru slăbit uh, în domeniul de aplicare al acestui regulament. Cu toate că sunt de părere că aceste alimente ar putea să fie gestionate în mod cuprinzător în uh, domeniul de aplicare al legislației privind alimentele, înțeleg uh, îngrijorările și suntem de acord să luăm în considerare această propunere. Însă, susținerea mea nu se extinde asupra alimentelor cu intoleranță la gluten. Aceasta, din punctul nostru de vedere, este un lucru nenecesar și nu ar fi în linie cu interesele uh, grupelor pentru care sunt destinate aceste produse și nici nu ar uh, simplifica acest regulament. Cu toții suntem de acord că este important să menținem regulile în ceea ce privește aceste, aceste tipuri de alimente. Dar acest lucru poate fi asigurat printr-o manieră mai simplă, transferând aceste reguli către regulamentele uh, deja adoptate privind uh, alimentele și informarea cu privire la acestea. Regulile existente se aplică și la uh, alimentele neambalate și de asemenea se referă la uh, o protecție mai mare. Multe amendamente au fost înaintate în ceea ce privește prevederile de uh, etichetare și utilizarea pesticidelor în alimentele pentru copii și sugari. Sunt de aceeași părere cu Parlamentul în această privință, în ceea ce privește protecția sugarilor și a copiilor cu vârstă mică. Și sunt de acord, în principiu, cu sugestiile care au fost făcute. Cu toate acestea, sunt de părere că detaliile sunt foarte importante și ar trebui să fie tratate în acte delegate. De asemenea, sprijin aceeași poziție și aceeași abordare în ceea ce privește pregătirea rapoartelor privind alimentele pentru sportivi. Pe de altă parte, nu pot sprijini amendamentele referitoare la stabilirea și actualizarea listei unice de substanțe a Uniunii prin acte delegate în loc de uh, realizarea acestei acțiuni prin acte de punere în aplicare. Această abordare nu ar trebui să fie modificată, ar trebui să rămână cea existentă. În ceea ce privește publicitatea și impunerea de restricții suplimentare asupra acestor alimente, acest lucru ar fi disproporționat referitor la obiectivele uh, proiectului de regulament și ar putea să repercuteze asupra bunei funcționări a pieței interne. După cum puteți vedea, există multe aspecte și multe elemente care ne unesc, mai multe decât cele care ne divizează. Și sunt încrezător că dezbaterile de la Parlament și de la Consiliu vor duce la un text bun, final, în cea de-a doua lectură. Aștept cu nerăbdare să ascult părerile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Palabra. Mulțumesc! Dau acum cuvântul în numele ITRE pentru un minut, domnul Tacula. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja heti alkuun haluan kiittää. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc um, să îi mulțumesc doamnei Ris pentru această activitate foarte bună. Am redactat avizul din partea ITRE și a fost un lucru relativ simplu pentru că am avut o bază foarte bună. Este foarte important să restructurăm întregul cadru legislativ cu aceste noi propuneri, pentru că vechea legislație era cu adevărat învechită. Este vorba aici despre alimente pentru sugari și pentru copii cu vârstă mică și de asemenea de alimente destinate unor scopuri medicale speciale. Este cât se poate declar că avem nevoie de o etichetare clară pe ambalaje care să fie clară, trebuie să existe un text cât se poate de inteligibil și de asemenea, nu trebuie să existe afirmații care să producă confuzie. Cetățenii trebuie să știe cu adevărat ce consumă. Eu, personal, cunosc acest sector de alimente pentru că eu am folosit aceste alimente de substituție și este foarte important ca prin reclame să nu se facă afirmații sau să nu existe informații care să creeze confuzie. Totul trebuie să fie cât mai credibil. Mulțumesc, domnule Tacula. În numele IMCO are cuvântul pentru un minut doamna Ivanova. Thank you, President. Dear President... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, există multe beneficii pe care această legislație ar putea oferi. În primul rând, ar proteja mai bine consumatorii, oferindu-le informații mai exacte. Etichetarea ar trebui să fie clară uh, și ușor de înțeles și nu ar trebui să aibă afirmații medicale. Și din acest punct de vedere, alimente dietetice nu mai este o etichetare potrivită. În al doilea rând, este imperativ să oferim un nivel mai înalt de protecție pentru uh, grupurile vulnerabile. Laptele destinat sugarilor și copiilor mici trebuie să fie strict reglementat în ceea ce privește conținutul și e nevoie de cercetare pentru a afla în ce măsură acest uh, lapte praf contribuie la dezvoltarea copiilor. Simplificarea propusă a cadrului juridic existent va contribui la o mai bună funcționare a pieței interne, pentru că va reduce birocrația, va crește transparența și va stimula libera circulație a bunurilor. Sprijin această uh, propunere echilibrată și vreau să o felicit pe raportare și pe toți uh, colegii de la IMCO cu care am cooperat foarte bine pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ivanova! Trecem acum la purtătorii de cuvânt ai grupurilor politice și începem cu PPE, cu doamna de Lange, un minut și jumătate. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. În numele PPE aș dori să mă alătur și eu liniei uh, prezentate aici de raportoare. Îi susțin poziția și îi susțin eforturile. Suntem de acord cu Comisia. Trebuie neapărat revizuită această, de, această legislație, având în vedere că uh, alimentele cu uh, scopuri speciale um, aduc probleme pentru piața internă. Legislația este atât de dezvoltată încât um, s-au creat probleme. Trebuie să ne asigurăm că într-adevăr creăm, uh, protejăm, în cer scuze, acele categorii de persoane vulnerabile. Uh, și mă refer aici nu numai la alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, ci și la acele mm, alimente destinate persoanelor cu intoleranță la gluten și uh, uh, alimentele dietetice. Comisia nu înțeleg de ce Comisia nu acceptă să includă și aceste categorii în câmpul de aplicare al uh, legislației. Raportul nostru a fost aprobat cu cea mai mare majoritate și mă gândesc că și în plenară va fi la fel. Ca urmare, acum Consiliul trebuie să accelereze mandatul de negociere pentru ca să putem avansa cu adevărat. Pentru că se vorbește de foarte multe lucruri, dar uh, nu trebuie să uităm uh, noile alimente, laptele de creștere, mai ales alimentele destinate copiilor de vârstă mică. Trebuie să vedem dacă se vorba despre produse indispensabile pentru alimentația acestor copii, dacă este nevoie de o legislație specifică sau dacă, din potrivă, este nevoie să îl privim ca un aliment obișnuit la care au fost adăugate niște vitamine suplimentare sau din potrivă este un aliment dăunător pentru sănătatea copiilor și aduce un risc de diabet. Ca urmare, domnule comisar, vă invit să vă asigurați că uh, se va face lumină asupra acestei problematici și că toți cetățenii europeni astfel vă vor fi uh, recunoscători. Mulțumesc din partea socialiștilor și democraților, doamna Sârbu. Mulțumesc, domnule președinte

să ajutăm oamenii să fie corect informați atunci când aleg ce mănâncă și să opteze pentru un regim alimentar sănătos și echilibrat. vă mulțumesc. doamnă srbu aveți un cartonaș albastru îl acceptați? domnule ruiz Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să o întreb pe doamna Sârbu în ceea ce privește această legislație. Este vorba despre multă birocrație care este legată de ea. De exemplu, în ceea ce privește pesticidele. Și aș vrea să știu și mă interesează de ce există această dorință intensă de duplicare a legislației la nivel european. Pentru că avem deja multe legi existente. De ce ar trebui să se mai întâmple același lucru încă o dată?

Mulțumesc, doamna Sârbu. Acum, din partea ALDE, pentru două minute, doamna Parvanova. Thank you, Chair, Mr. Commissioner, dear colleagues. Mulțumesc. Permiteți-mi să încep prin a-l felicita, a o felicita pe doamna Frederic pentru acest raport și pentru activitatea sa și uh, compromisurile solide la care s-a ajuns. Propunerea uh, comisiei asigură un înalt grad de protecție a consumatorilor în ceea ce privește protecția studenților și a copiilor mici, precum și în ceea ce privește medicament, uh, alimentele destinate anumitor grupuri uh, de populație. Acest obiectiv inițial trebuie consolidat. S alimentele de substituție care înlocuiesc o anumită parte a uh, meselor zilnice, acestea fac și ele parte uh, din această legislație. Este însă important să ne asigurăm că compoziția acestor uh, tipuri de alimente este bine cunoscută. În ceea ce privește formulele de ini mm, inițiale și de continuare pentru copii tineri, acesta a fost un aspect important de discuție la comisia noastră. Și a fost un punct controversat, pentru că sunt multe lucruri care nu au fost abordate și nu sunt abordate numai de acest uh, act legislativ. Și de aceea dorim ca um, aceste produse să fie evaluate în continuare de către uh, comisie și de asemenea nevoie de legislație în acest domeniu să fie în continuare evaluată. Este în interesul tuturor consumatorilor, în interesul copiilor și a mamelor lor de a asigura reguli de, care vizează compoziția, care să fie cât se poate de strictă, care să vizeze un anumit grad de acuratețe, iar atunci când vine vorba despre comunicare, informațiile să fie clare. Sănătatea sugărilor și a copiilor este cea mai importantă și este mai importantă decât interesele producătorilor și ale pieței. Mulțumesc! Părvanova. Mulțumesc, doamna Părvanova! Iată, aveți o solicitare de blue card uh, din partea domnului Schmidt. Nu acceptați? Da? Vă rog, domnule Schmidt, nu aveți cuvântul. Domnule îmi cer scuze. domnule președinte. Vreau să vă informez că eu vorbesc în numele verzilor și nu doamna Rivazi. You... You can relax, miss. Vă puteți uh, relaxa, doamnă Pârvanova. Domnul Schlitter nu are niciun fel de intenții ostile față de dumneavoastră. Um, so you, have, you have the floor then. Așadar, domnule Schlitter, aveți cuvântul. Mulțumesc. Din potrivă, am cooperat foarte bine. Am uh plecat de la ideea de a proteja copiii și consumatorii vulnerabili atunci când am uh, elaborat uh, acest uh, aviz și am reușit să atingem acest obiectiv, cel puțin parțial, pentru că reglementările au fost simplificate și mă felicit cel puțin pentru dispozițiile privind publicitatea, mai ales legate de alimentele pentru copii. Susțin așadar această propunere și mai ales uh, partea care privește restrângerea utilizării pesticidelor. Există pesticide care sunt foarte periculoase și care nu au ce să caute uh, aici, în alimentația copiilor. Această propunere vine așadar să întărească anumite reguli, dar ele trebuie în continuare susținute. Sper că Comisia, Consiliul și Parlamentul vor găsi soluția cea mai bună pentru a putea să-i uh, ajutăm și pe cei care au intoleranță la gluten, dar și pe cei care uh, sunt intoleranți la lactoză și la proteinele din lapte și din uh, soia. Trebuie să venim în sprijinul tuturor consumatorilor și doresc să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc din partea mm, conservatorilor, doamna Gerling domnule președinte, o felicit și eu pe doamna raportor și pe raportorii din umbră un regulament mai bun ar trebui să simplifice regulile, astfel încât interpretarea și implementarea să fie mai simplă. E o tendință clară în această propunere a Comisiei și sunt de acord că sugarii, uh, copiii mici și uh, persoanele care au probleme de alimentație ar trebui să fie protejate, dar uneori mă întreb dacă chiar am simplificat această propunere sau am complicat-o mai mult în alte domenii. E adevărat, așa cum a spus și raportoarea, a existat un acord, dar acordul a fost încălcat prin adăugarea de amendamente în această sesiune plenară, astfel încât mă simt și eu uh, liberă să încalc acordul și o să vorbesc despre subiectele cu care nu am fost de acord în compromis. În primul rând, uh, propunerea uh, la, referitoare la alimentele fără gluten. Propunerea cu care am venit în comisie ușurează viața consumatorilor și nu cred că uh, adaugă practic ceva la protecția lor, ci protejează practic anumiți producători din anumite țări și anumite regimuri naționale și cred că ar trebui să eliminăm această idee. Am probleme de asemenea și cu uh, propunerile legate de dietele hipocalorice, pentru că nu s-a oferit nicio dovadă a faptului că uh, oamenii care au o boală ar fi ajutați dacă le îngreunăm situația și dacă le îngreunăm viața și nu îi lăsăm să găsească produsele care li se par utile. Nu ne s-au oferit uh, dovezi nici legate de publicitatea legată de uh, laptele uh, pentru uh, copii mai mari nu am uh, primit niciun fel de dovezi și ar trebui să luăm decizii pe baza dovezilor pe care le avem. În ceea ce privește noile amendamente legate de pesticide, avem deja, din punctul meu de vedere, niște reguli stricte și bine reglementate pentru utilizarea pesticidelor și nu ni s-a adus nicio dovadă, doar păreri că ar trebui să controlăm mai strict uh, uh, utilizarea pesticidelor pentru aceste grupuri vulnerabile. Dacă vom face această vom avea această alegere, măcar haideți să avem niște probe, să spunem de ce facem acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Weisgerber dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Doamna Weisgerber. Mulțumesc. Am o întrebare pe care doresc să o adresez doamnei Girling. Tocmai a vorbit despre faptul că reglementările în ceea ce privește intoleranța la gluten nu ajută mai departe. Uh, Mie mi se pare foarte important să protejăm aceste persoane, pentru că cele care suferă de această intoleranță la gluten au nevoie de această alimentație strictă și dacă nu uh, le sprijinim și nu integrăm aceste uh, propuneri și în regulament și ele apar doar în etichetare, atunci această protecție nu este dată. De aceea doresc să o întreb de ce este de părere că nu, sunt, nu este necesară introducerea acestei protecții suplimentare. Doamna Garling. Da, am un răspuns simplu. Cred că vă înșelați. Ok, that's all? Asta e tot? E Întrebarea care se pune este dacă aceste grupuri sunt sau nu ajutate. Eu nu, cred că nu sunt ajutate de aceste propuneri suplimentare. Cred că propunerea nu îi ajută absolut deloc și că regulamentul pe care îl vrem să-l adoptăm referitor la alimente uh, este foarte bun și adăugarea, adăugirile la această propunere nu ajută absolut deloc, ci creează confuzii. Mulțumesc foarte mult! În numele grupului uh, Libertate și Democrație, domnul Șimanski, un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, foarte mult și, în primul rând, aș dori să felicit raportorul pentru activitatea pe marginea acestui raport. În ceea ce privește noul regulament, trebuie să spunem că regulile actuale <coughs> sunt bune, dar Problema este că au existat multe lacune în cadrul legislativ actual care s-au transpus în anumite probleme în realitate. De aceea trebuie să eliminăm birocrația și să eliminăm toate obstacolele existente, de asemenea toate poverile care uh, apasă IMM-urile și care sunt dominante pe piața acestor alimente destinate pentru nevoi speciale. Ceea ce este însă foarte important este siguranța alimentară, mai ales că este vorba despre alimente care sunt destinate unor grupuri foarte vulnerabile, cum sunt copiii. Sunt de acord cu CESE, conform cărora statele membre ar trebui să, acestora ar trebui să li se permite să utilizeze și să aplice reguli naționale atunci când acest lucru este justificat de motive care vizează sănătatea publică. Acest lucru ar uh, presupune tratament diferit al diferitelor produse în Uniunea Europeană. Mulțumesc și acum, din partea GUE, un minut și jumătate, doamna Sousa. Mulțumesc. Astăzi, când intri într-un supermarket și te uiți la rafturile de iaurturi, ai senzația că ai intrat într-un laborator uh, de chimie. Sunt foarte multe lucruri uh, scrise pe etichete. Și unele informații uh, sunt atât de numeroase și intră în contradicție cu cele deosebit de puțin numeroase disponibile pentru categoriile vulnerabile de consumatori. Uneori, nici nu există alimente disponibile pentru persoanele cu nevoi speciale. Uh, foarte des nici măcar nu au opțiuni uh, alimentare prea multe. Deseori, alimentele speciale pentru aceste persoane sunt și mai costisitoare. Nu vorbim aici despre o alegere a acestor consumatori, ci vorbim despre o nevoie vitală care trebuie satisfăcută. Ca urmare, se adâncește o prăpastie între cei care își permit să-și cumpere aceste alimente speciale și cei care nu își permit. Lucru care nu este corect, este o problemă de sănătate publică. Sănătatea noastră nu poate să rămână la cheremul industriei alimentare. Avem nevoie de niște reguli clare pentru cei care uh, în prezent nu au nicio opțiune. Este clar că nu putem trata cu ușurință acest uh, subiect. Mulțumesc, domnul Peter Lise. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mulțumesc, uh, domnule Frederic Ries, pentru activitatea pe marginea acestui raport, dar și raportorilor din umbră, um, mai ales doamnei Esther de Lange, care, din partea grupului nostru parlamentar, a gestionat lucrurile foarte bine. În ceea ce privește majoritatea întrebărilor, cred că am reușit să ajungem la comisie la un compromis bun vreau să subliniez compromisul um, la care s-a ajuns, pentru că la PP noi am discutat mult pe marginea acestor lucruri, dar cred că, um, fiind vorba despre medicamente destinate unor scopuri medicale speciale, sunt niște rezultate foarte bune. Nu vorbim aici numai despre alimentele uh, lipsite de gluten, pentru că acest lucru poate fi reglementat și în alte uh, acte legislative, ci este vorba despre uh, alimentele cu sau fără zahăr. Pentru că dacă mâncăm alimente cu zahăr toată ziua, nici acestea nu sunt foarte sănătoase. Pe lângă asta, sugarii, copiii cu vârstă mică, aceștia sunt foarte importanți pentru noi. De aceea, prin diferitele amendamente care au fost înaintate, aș dori să nu creăm impresia că avem păreri diferite în ceea ce privește uh, conținutul de pesticide în alimentația pentru sugari și copii. Parlamentul European, în anii 90, a fost implicat într-o armonizare la un nivel cât se poate de strict, care a fost impusă. Noi, practic, am uh, specificat că în uh, alimentele pentru sugari trebuie să uh, existe numai substanțe care sunt cultivate în mod ecologic. Pentru că uh, dacă această limită ar fi scăzută, atunci comisia poate să vină cu o propunere nouă. Eu am lucrat într-o clinică pentru copii și în ceea ce privește aceste chestiuni a fost important mereu să subliniez că uh, părerea personalului de specialitate a fost mereu foarte importantă. Aceștia au reușit să își impună părerea, dar tot ei spun că ceea ce doamna Riz uh, sugerează acum și ce au propus și alții uh, toate acestea sunt aspecte cât se poate de pragmatice și că ele nu trebuie să fie depășite. Rog Comisia să uh, monitorizeze acest lucru și dacă vor exista noi metode de uh, dovedire a lucrurilor, atunci acest lucru trebuie făcut. Însă este foarte important ca toată lumea să își protejeze copiii în același fel. Mulțumesc, domnule Lize, și acum, uh, pentru un minut, domnul Grote. Mulțumesc, domnule președinte doresc să le mulțumesc și eu uh, din suflet raportorilor din umbră, precum și raportoarei, pentru activitatea sa. Acest raport a fost uh, adoptat la Envi cu 62 de voturi pentru și 0 împotrivă și nicio abținere. Asta înseamnă că s-a bucurat acolo de o majoritate cât se poate declară. Și în ceea ce privește amendamentele de compromis, iar uh, prioritatea cea mai importantă în ceea ce privește această procedură legislativă trebuie să fie nivelul înalt de protecție, de protecție a consumatorilor, pentru că până la urmă este vorba despre protecția copiilor noștri, o categorie vulnerabilă de populație. Și în ceea ce privește produsele cu gluten, sigur că aceasta este o problemă, mai ales în grădinițe, pentru că dacă este să ne uităm în jur, eu am doi copii de vârstă de grădiniță și să știți că există foarte multe alergii și uh, tipuri de intoleranțe care uh, sunt identificate în grădinițe. Deci ar trebui ca și la cea de-a doua lectură să uh, ajungem la o concluzie bună, să discutăm cu Consiliul, cu Comisia și să ajungem la un compromis bun. Grote. Mulțumesc, domnule Grote. Acum, pentru un minut, are cuvântul domnul Rossi. Grazie, Presidente. La scelta la Commissione Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Dorința Comisiei de a îndepărta ideea aceasta de produse dietetice și de a o împărți în diverse directive va afecta practic grupurile vizate. Uh, și anume copiii mici, atleții și uh, oamenii care au nevoie de uh, diete hipocalorice. Ne-am pus de acord la o primă lectură asupra acestui punct și uh, raportarea încearcă să rezolve anumite greșeli și să se asigure că uh, alimentele speciale pentru bebeluși prematuri sunt acoperite, precum și uh, produsele care oferă energie calorică mică. Uh, Uh, de asemenea, este acoperit și laptele pentru uh, copiii mici uh, cu vârste cuprinse între 24 și 36 de luni și alimentele destinate atleților și oamenilor care suferă de intoleranță la gluten. Dar men- simpla mențiune pe etichetă nu e suficientă din punctul de vedere al siguranței alimentare. Mulțumesc, domnule Rossi. Doamna Grostet. domnule președinte. Simplificarea legislației europene este un lucru foarte bun, însă acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul securității alimentare și nu trebuie să ne permită să încălcăm uh, exigența unei duble siguranțe, siguranța nutrițională și siguranța sanitară. Asta mai ales atunci când este vorba despre categorii vulnerabile ale populației. Vorbim despre sugari, vorbim despre persoane care au nevoie de uh, diete hipocalorice, cum sunt diabeticii, vorbim despre persoane cu intoleranță, intoleranță la gluten. În acest cadru se dorește integrarea uh, persoanelor cu intoleranță la gluten sau persoanelor cu uh, dietă hipocalorică, însă mie acest lucru mi se pare de neînțeles, de neînțeles pentru că astăzi o persoană din 60 mm, dezvoltă o alergie la gluten. De aceea dorim neapărat să se reintegreze alimentele fără gluten pentru o mai bună um, protecție a consumatorilor, pentru că Situația contrară ar fi dăunătoare. Agenția Europeană pentru Securitatea Alimentară trebuie să se pronunțe asupra alimentelor de creștere, mai ales al laptelui de creștere pentru copii între 0 și 3 ani, pentru că nu înțeleg de ce aici nu ar putea să existe niște produse al adaptate nevoilor acestor copii, fără pesticide și fără substanțe dăunătoare. Sigur, o uh, felicit pe doamna Aris și sunt convinsă că Parlamentul va ști să îi apere pe consumatorii cei mai vulnerabili un minut și Acest raport a fost o sarcină uriașă și salut modificările aduse de comisie și de raportoare. Dar vreau să mă concentrez pe un subiect anume, și anume publicitatea acestui lapte de creștere pentru copii uh, cu vârste de peste șase luni. Uh, Organizația Mondială a Sănătății și uh, pediatrii sunt de acord că aceste produse nu sunt uh, necesare. Laptele de crește este foarte, are, beneficiază de publicitate foarte mare și am găsit tot felul de afirmații medicale uh, în această publicitate, dar din păcate nu am uh, avut uh, uh, sprijinul majorității deputaților pentru a bloca asemenea uh, afirmații și studiile arată că mulți părinți nu știu diferența între laptele normal și laptele uh, de creștere și încep să folosească acest lapte de creștere prea uh, devreme. Și cred că reclamele practic uh, Uh, reușesc să evite uh, legislația care uh, i-ar obliga să nu facă asemenea afirmații. Bineînțeles, părinții sunt doritori să ofere cea mai bună nutriție copiilor lor, dar ar trebui să ia aceste decizii pe baza unor informații obiective din partea experților și nu să fie presați de industria alimentară să cumpere produse care s-ar putea să nu le fie necesare și de aceea solicit tuturor deputaților să voteze pentru amendamentul 86. Mulțumesc! Doamna Ulmăt, aveți un uh, cartonaș albastru din partea doamnei de Lange. Acceptați? Doamna de Lange, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu când a folosit doamna Wilmot ultima oară acest uh, lapte pentru copii, dar uh, scrie foarte clar pe laptele normal între ze- uh, numărul, cifra 1, de la 0 la 6 luni pe laptele de creștere este cifra 2, după 6 luni. Deci cât de proști îi crede doamna Wilmot pe cetățenii europeni de ajungem să reglementăm totul și să ne concentrăm pe toate tâmpenile. Votați împotriva amendamentului 68 care este absolut uh, inutil. Da, are dreptate. A trecut uh, de, destul de mult uh, timp de când uh, am avut copii, dar uh, eu n-am folosit niciodată laptele praf. Am uh, alăptat întotdeauna, dar asta e irrelevant pentru că aici nu vorbim. Mă lăsați să răspund. Deci, nu, e, nu se pune problema dacă o femeie alege să alăpteze sau să uh, ofere lapte praf. Uh, deci e treaba ei, nu mă interesează, pentru că oamenii au experiențe de viață diferite și stiluri de viață diferite, ceea ce e în ordine. Și unele s-ar putea să aibă probleme cu alăptarea, dar mulți părinți și cercetătorii au arătat că mulți părinți nu înțeleg uneori uh, diferențele între laptele uh, simplu și laptele de creștere. Uitați-vă la studii dacă nu mă credeți. Și nu ar trebui să inducem în eroare părinții și să-i convingem să cumpere produse care nu uh, sunt necesare pentru copiilor. Mulțumesc, doamna Wilmet. Domnul Pașca, pentru un minut. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, protecția consumatorilor vulnerabili într-o societate este o sarcină deosebit de importantă. De aceea, existența unor reglementări corecte pentru alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, precum și pentru nevoile speciale, scopurile medicale speciale, trebuie să uh, se adapteze celor mai recente studii științifice. Comisia uh, a dorit o revizuire a acestei legislații și acest lucru este lăudabil, însă trebuie să ținem cont de studiile cele, științifice cele mai recente pentru a formula reglementări mai stricte, pentru a interzice utilizarea pesticidelor în alimente. Trebuie să venim în întâmpinarea persoanelor cu nevoi speciale. În ciuda uh, dorinței Comisiei de a promova un act legislativ complex în acest domeniu, rămâne totuși o întrebare. Uh, ce se va întâmpla cu alimentele pentru persoanele cu intoleranță la gluten? Ce se va întâmpla cu um, formulele inițiale și de continuare pentru uh, sugar? Și acestea trebuie neapărat să fie incluse în sfera de aplicare a acestui regulament. Vă mulțumesc! Domnul Zeber. Mulțumesc, uh, domnule președinte. să îi mulțumesc și eu, doamnei Lange pentru activitatea sa în numele grupului nostru parlamentar. Trebuie să ținem cont de importanța acestei dezbateri destinată alimentației pentru copii, dar nu trebuie să uităm că este vorba și despre alte grupuri vulnerabile de populație, grupuri care sunt afectate în mod masiv. Dacă este să privim statisticile, observăm că 10 până la 30% dintre, din populația uh, europeană suferă de intoleranță la lactoză, 5 până la 7%, uh, Uh, suferă de o uh, intoleranță la fructoză, respectiv o absorpție uh, deficitară a fructozei. Și de asemenea, uh, intoleranța la gluten este foarte mare. cadrul legislativ actual pe care îl avem în Europa este dificil de interpretat, mai ales pe de o parte de către autoritățile de control, pe de altă parte de către firmele care produc aceste alimente. De asemenea, este și mai dificil pentru consumatori să facă alegerea corectă a produsului dorit. În ceea ce privește aceste produse, numărul lor au crescut foarte mult uh, în ultima vreme. Să ne gândim aici la batoanele proteice pentru uh, creșterea masei musculare pentru sportivi sau la tot felul de alte produse, de exemplu suplimentele pentru femeile însărcinate combinate uh, sau, cele, sau vitaminele pentru vârstnici, dietele care sunt uh, oferite, diete care sunt destinate pierderii în greutate. Toate acestea promit foarte multe. Însă, cadrul legislativ de care beneficiem în acest moment uh, includea patru directive diferite, precum directiva primim produse alimentare cu destinație nutrițională specială, formulele inițiale și formulele de continuare și așa mai departe. De aceea cred că ar trebui să ne gândim cum putem să ajungem la un concept unitar. Iar această propunere este destinată de a oferi acest concept unitar, care să prezinte clar faptul că etichetarea trebuie să fie clară pentru consumator, că trebuie să fie totul clar pentru producători și că autoritățile trebuie să poată controla în baza acestor elemente. Astfel se creează o situație în care câștigă toată lumea și piața internă are de câștigat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zeber, și acum un minut, doamna Westlund împărtăesc îngrijorările exprimate de muli deputai până acum. Este o legislaie într-adevăr importantă pentru protejarea grupurilor vulnerabile de populație i asta înseamnă că este important să includem și glutenul aici, pentru că îi ajută pe cei care sunt intoleranți la gluten să găsească alimentele de care au nevoie. Aș spune și că aș vrea să votez în favoarea amendamentului 84, dar din cauza uh, compromisului pe care îl avem cu celelalte partide nu pot să fac acest lucru. Pentru că uh, domnia sa dorea să aibă reguli mai stricte pentru pesticide. O să votez în favoarea amendamentului 86. Doamna Delange a spus că trebuie să ai copii mici ca să știi asta, dar eu am doi copii pe care i-am alăptat și cărora le-am dat și Formula 1 și Formula 2 și uh, ambalajul este identic. Cifrele arată aproape la fel, au aceeași culoare, deci practic încearcă să evite uh, interdicția referitoare la uh, reclame pentru uh, sugari uh, concentrându-se pe uh, cifra 2, pe numărul 2. Este doar o cale de a ocoli legislația existentă. Până și eu am cumpărat produsul greșit din greșeală pentru că seamănă foarte mult. Mulțumesc, doamna Vestlund. Un minut și jumătate pentru doamna Clas. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În ceea ce privește alimentele noastre, respectiv mijloacele de trai, de la acestea avem pretenții foarte mari și ne referim aici mai ales la alimentele pentru cei mai tineri, pentru sugari. Aici nu este vorba numai despre prezervarea vieții și a sănătăților, ci de construcția, de creșterea lor și evoluția, dezvoltarea lor. Ținând cont de principiul precauției, nu dorim să ne asumăm niciun fel de riscuri în această privință. Producătorii, prin numele pentru produsele lor și fiecare eșec, ei, aceștia sunt uh, sancționați de către consumatori direct. Însă fiecare uh, măsură trebuie să fie comensurabilă. În ceea ce privește protecția plantelor, am reușit să adoptăm un regulament. Reglementările privind PPP-urile și uh, problemele care mai există în acest domeniu au uh, descrescut foarte mult. Nici un fel de metodă de verificare pe această lume poate să constate în ce fel a fost tratată o plantă în creșterea sa iar Parlamentul European a ancorat puternic principiul precauției în legislație și ia în considerare grupurile vulnerabile de populație. Și putem porni de la această premisă, pentru că la comisie am lucrat pentru a găsi formularea cea mai bună și sper că și la plen vom putea să ne asumăm această răspundere. Vreau să mulțumesc în acest context raportoarei doamnei Riz, dar și raportoarei din partea grupului nostru parlamentar, doamnei Esther de Lange. Cred că trebuie să acceptăm faptul că și copiii de la un an încolo pot, pot mânca sănătos împreună cu părinții la masă și pot fi hrăniți în mod normal. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Clas. Acum, un minut, domnul Piridio. Grazie, președinte. Voglio... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, vreau să îi mulțumesc uh, Uh, raportoarei și să o felicit pentru compromisul obținut. Uh, acesta vine în întărirea sensului um, propunerii de regulament. Se protejează mai multe categorii de consumatori vulnerabili și se pune accentul pe calitate. Excluderea în versiunea inițială a produselor fără gluten este un exemplu în acest sens. Este vorba până la urmă despre persoane care au o adevărată patologie legată de toleranța la gluten și nu pot uh, și, și, și și trebuie să aibă o alimentație echilibrată, completă, care să le garanteze sănătatea și uh, echilibrul. Regulamentul 1169 din 2011 vorbea despre aceste alimente fără gluten uh, și produsele speciale pentru uh, persoanele cu intoleranță la gluten și trebuie să ne asigurăm că se uh, păstrează protecția acestor persoane. Mulțumesc, domnul, doamna Kadenbach. Stimate domnule președinte, domnule comisar, cred că regulamentul actual ne aduce multe lucruri bune pe care ne le-am dorit. Siguranță, respectiv mai multă siguranță pentru producători, siguranță pentru consumatori și posibilitatea de a controla totul cu etichetarea, cu directiva privind etichetarea produselor, am făcut un prim pas privind uh, îmbunătățirea um, libertății de alegere pe piață. Există însă mulți consumatori care, în baza nevoilor lor medicale, nu beneficiază în aceeași măsură de această libertate de alegere. Așadar, pentru aceștia avem nevoie de o siguranță mai mare și de claritate mai bună fie că este vorba despre pacienți care suferă de cancer sau de probleme de altă natură. Avem nevoie de asemenea de siguranță alimentară și pentru cei mai tineri din societatea noastră, pentru sugari. Aici, părinții, prin presiunea uh, publicității, de multe ori iau decizii care nu sunt cele mai bune pentru bebelușii lor. Această libertate de alegere ar trebui să existe și între a alăpta, respectiv uh, alimentația artificială. Dar cred că această decizie trebuie să se bazeze pe fapte și nu pe presiune dimensiunea reclamei. De aceea sunt într totul de acord în ceea ce privește ceea ce a spus doamna Wilmot cu privire la laptele praf. Mulțumesc, doamnă Cadenbach, și acum un minut, domnul Tarabela. Domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, uh, uh, salut propunerea raportoarei de modificare și uh, a regulilor privind alimentele destinate sugarelor și copiilor de vârstă mică și alimentele destinate unor scopuri medicale speciale, pentru că avem nevoie de un cadru mai coerent. Revin la obligația oferirii de informații privind produsele alimentare, la încadrarea publicității publicităților pentru produsele destinate sugalor între 0 și 6 luni și separarea de produsele destinate copiilor între 6, și, 6 luni și 2 ani. Uh, pentru că deseori este vorba aici despre o simplă strategie de marketing și nu despre o dorință de a oferi niște informații clare uh, prin care să se evite orice uh, risc de confuzie. Toate aceste mm, dificultăți trebuie să fie evitate prin intermediul unor controle mai stricte, printr-un proces de evaluare mai eficient, uh, evaluare care trebuie să se bazeze pe o analiză a tuturor componentelor produselor, compo- a compoziției produselor în uh, cauză. Mulțumesc, are cuvântul doamna Merkis. Voorzitter, dank aan de Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc uh, raportoarei pentru această propunere excelentă era timpul să vedem niște îmbunătățiri în acest domeniu. Așa cum s-a spus, uh, inovarea în domeniul uh, alimentației uh, merge mai repede decât legislația și, bineînțeles, trebuie să fim atenți și să atragem atenția asupra acestui lucru, pentru că există din ce în ce mai mulți oameni cu alergii și cu uh, nevoi medicale speciale și trebuie să-i uh, luăm și pe ei în calcul. Evident, există și grupuri vulnerabile. Uh, Uh, oameni care au alergii și care merită o atenție specială. Și nu e adevărat că întotdeauna e foarte ușor să citești etichetele, pentru că vorbim aici despre laptele de creștere și e greu de văzut dacă e 1, 2 sau 3. Uneori părinții nu au timpul necesar să stea să citească, nu știu dacă este lapte de creștere sau nu și am fost și eu în această situație. Deci cred că lucrurile ar trebui îmbunătățite. E o problemă de informare, dar și de etichetare. Trebuie să avem o, uh, un ambalaj diferit astfel încât să le fie clar și părinților și uh, oamenilor cu nevoi medicale speciale ce cumpără. Publicitatea are un rol foarte important aici și cred că trebuie să ne ocupăm de ea, pentru că foarte adesea publicitatea face uh, afirmații care nu pot fi susținute și care induc în eroare. Deci nu este o problemă de a avea o formulă magică pentru a rezolva totul, ci trebuie să analizăm toate uh, subiectele, inclusiv nanotehnologiile, pentru că am văzut și evoluțiile de aici care uh, merg foarte rapid și trebuie să, uh, în viitorul apropiat, să analizăm aceste grupuri vulnerabile. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Doamna Weisgerber, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Consumatorul mediu poate alege în supermarket fără constrângeri alimentele. Și pentru aceasta este suficientă directiva privind etichetarea. Însă, când este vorba de anumite grupuri de populație, cum ar fi sugarii sau copii mici, este nevoie de o atenție specială în ceea ce privește etichetarea și compoziția. Sunt mama unei fetițe de un an și am alăptat șapte luni de zile. De aceea mă bucur că alimentele de substituție nu sunt uh, prezentate prin imagini uh, prea frumoase, astfel încât să se sugereze că acest tip de lapte ar fi mai bun decât laptele matern. De asemenea, laptele de creștere trebuie analizat încă o dată în plus, pentru că uh, acest lapte are un gust foarte dulce și uh, creează o oarecare dependență copilului, care uh, în felul acesta dorește să mai folosească numai acest lapte și nu laptele normal. În ceea ce privește intoleranța la gluten, este foarte important ca copiii să beneficieze de o alimentație sănătoasă, pentru că dacă nu există riscul de îmbolnăvire, cum ar fi cancerul de um, col. Deci această intoleranță la gluten trebuie să fie și ea inclusă în regulament pentru că are o importanță foarte mare. Există prevedere referitoare la alimentele pentru pacienți care um, sunt foarte importante și acestea trebuie să fie prevăzute. Această protecție standard trebuie să fie prezervată în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Weisgerber. Domnul Manders acum. Dank u, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Uh, și eu uh, voiam să-i mulțumesc lui Frederic Ries pentru mm, raportul deosebit de bun pe care l-a elaborat, trebuie să aducem lumină într-un domeniu unde există foarte multe ambiguități pentru a-i proteja cât mai bine pe consumatorii vulnerabili. Eh, micile întreprinderi din sectorul agroalimentar eh, sunt acum în lumina reflectoarelor și este un lucru bun. Însă trebuie să înțelegem că informațiile de pe etichete nu sunt suficiente. În trecut eh, aveam foarte multe întrebări legate de alimentație și um, am reușit să învăț ceea ce este bun pentru copii în momentul în care eu însumi am avut avut copii. Și atunci uh, mă întreb de ce nu se fac mai multe uh, campanii de educare a copiilor, uh, pentru că ei înșiși trebuie să știe cum, este produ- cum sunt produse alimentele pe care le consumă. Deseori ei nici nu știu ce mănâncă nu ar trebui să fie vorba aici numai despre activități comerciale, ci și de activități de educație susținute de um, societățile comerciale, pentru că o bună educație și o bună informare nu poate să fie decât pozitivă pentru toată lumea pe termen lung. Sper că și Comisia preconizează astfel de măsuri și va uh, întreprinde astfel de măsuri. Mulțumesc, domnule Manders. Domnul Nelson. Uh, Domnul Mölzer. Se știe foarte bine că sistemul digestiv al sugarilor avea după 2-3 luni uh, poate să uh, omoare anumiți germeni. De aceea, cerințele în ceea ce privește calitatea alimentației pentru sugari trebuie să fie foarte mare. În această etapă mm, dominată de uh, rezultate științifice, trebuie ca părinții să dea dovadă de mare precauție în ceea ce privește alimentația sugarilor, pentru că este greu de găsit alimentația perfectă pentru sugari și uh, sigur că trebuie să se decidă foarte clar și să se știe foarte clar când să se bea ce tip de formulă de lapte. Însă, pentru acest lucru, noi putem să facem puține lucruri, pentru că părinții, până la urmă, trebuie să decidă pentru ei înșiși ce este corect pentru ei și pentru copilul lor. Dar este foarte important ca toate măsurile de publicitate să fie orientate Uh, să nu fie orientate către uh, oprirea mamelor de a alăpta. Acest lucru nu trebuie să se întâmple. Mulțumesc, domnule Melzer, doamna Kadenbach. Domnule președinte, domnule comisar, doresc uh, astăzi să mai adresez o rugăminte. Noi discutăm aici despre cadrul multianual pentru sănătate și doresc să men- nu doresc să menționez uh, numele Health for Growth, ci sănătatea pentru toți. Uh, acest lucru este foarte important pentru că, până la urmă, la ce ne folosesc toate etichetările, toate marcajele, dacă populația, consumatorul, nu reușește să înțeleagă alimentele în mod corespunzător, să le poată alege în mod corespunzător pe piață. Pentru că dacă consumatorii nu își cunosc foarte bine dieta și nu știu care este necesarul lor, atunci este foarte dificil să aleagă alimentele potrivite. De aceea, această health literacy este foarte importantă pentru noi. Schlitter. Mulțumesc, domnul Schlitter. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Faptul că ne uităm la laptele de creștere și la laptele pentru sugari uh, este foarte bine, numai că avem și categoria 3, nu doar 1 și 2. Și ar trebui să avem o interdicție de uh, publicitate și aici, pentru că altfel și categoria 3 ar trebui să inducă în eroare uh, consumatorul. N-ar trebui să-i spunem uh, laptele de categoria 3, ci lapte de vacă cu diverse, diverse aditivi și vitamine. Ar trebui să includem aici și uh, produsele de slăbit uh, în legislația normală, pentru că asta uh, propun verzii pentru a elimina anumite puncte din această propunere. Deci să uh, respectăm ceea ce există în uh, momentul de față. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Dali are acum cuvântul. Mr. President, honorable members, Domnule președinte, mă bucur să văd că avem uh, puncte de vedere uh, comune în ceea ce privește protecția grupurilor celor mai vulnerabile. Vreau să vorbesc despre trei subiecte care au apărut uh, în această dezbatere. În ceea ce privește regulile specifice pentru laptele de creștere, trebuie să recunosc că există puncte de vedere diferite asupra necesității acestor produse pentru a satisface cerințele cerințele nutriționale pentru copiii mici. De aceea trebuie să ne consultăm cu EFSA pentru a vedea care sunt nevoile nutriționale ale acestor copii. Deci uh, susțin pregătirea unui raport pe această temă. Suntem dispuși să ne uităm și la problema uh, publicității, așa cum uh, au ridicat-o colegii. În ceea ce privește pesticidele, așa cum am spus, legisla- legislația privind pesticidele a fost revizuită recent și deja ia în calcul grupurile vulnerabile, inclusiv copiii. Sunt sunt în totalitate de acord că utilizarea pesticidelor în produsele destinate copiilor și sugarilor să fie restricționată cât mai mult cu putință. Legislația existentă și specifică referitoare la produsele destinate copiilor și sugarilor stabilește deja niște uh, praguri foarte scăzute de pesticide, atât de scăzute încât, uh, practic, uh, pesticidele sunt interzise. De aceea putem accepta asemenea amendamente în actele fundamentale atâta vreme cât sunt consecvente cu grupurile existente. Și trebuie să fac o observație. Trebuie să facem diferența între aplicarea și prezența pesticidelor. Dacă interzicem aplicarea pesticidelor, asta înseamnă că vom încerca să evităm prezența pesticidelor uh, pe toate câmpurile de acum înainte, fără a uh, acoperi și grupurile uh, și câmpurile contaminate care există deja, unde se pot cultiva alimente destinate copiilor. Deci, ar trebui să ne concentrăm asupra prezenței pesticidelor în alimente și nu utilizarea pesticidelor. Pentru că prezența ar acoperi și alimentele care au fost cultivate pe câmpuri care au fost contaminate în trecut. În ceea ce privește alimentele fără gluten, cred că trebuie să eliminăm percepția că propunerea noastră încearcă în vreun fel să reducă uh, protecția pentru uh, persoanele intolerante la, intolerante la gluten. Din potrivă, creștem protecția acestor persoane prin păstrarea regulilor de compoziție și de etichetare așa cum sunt ele acum, pentru că Comisia dorește să le păstreze așa și vrea doar să transfere aceste reguli într-un text juridic mai adecvat. Pentru că pe lângă uh, alimentele ambalate și aceste reguli vor uh, proteja uh, persoanele intolerante la uh, gluten în ambele cazuri, deci și cu alimentele ambalate și cu alimentele neambalate, ceea ce nu s-ar întâmpla dacă nu, facem, uh, dacă nu respectăm uh, propunerea noastră. Avem un transfer de, din alte regulamente care ar asigura că uh, acest, aceste informații legate de gluten trebuie să fie specificate pe lista de ingrediente. Tocmai de aceea cred că extinderea sferei de aplicare la alimentele unde se va indica glutenul pe lista de uh, ingrediente ar fi mult mai util. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Îi dau cuvântul doamnei Ris pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații în concluzie. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat uh, cuvântul. Uh, pentru a-și exprima un sprijin general față de uh, amendamentele de compromis globale pe care le-am uh, um, elaborat în comisie, sigur ținând cont de culorile politice, de tonalitățile și de opiniile variabile ale colegilor. S-a vorbit, bineînțeles, despre persoanele cu intoleranță la gluten, despre etichetare, publicitate, despre valoarea adăugată a um, formulelor de continuare continuare. Doamna de Lange, domnul Schlitter uh, s-au exprimat și le cunosc foarte bine preocupările și le împărtășesc aceste preocupări. Uh, s-a vorbit foarte mult și despre pesticide, mai ales doamna Clas uh, s-a referit la acest subiect și, cum a spus și domnul comisar, este un element de bază al legislației la care am lucrat cu toții acum câteva luni accentul căzând însă în proiectul de față pe uh, categoriile specifice de populație tocmai pentru a avea un text coerent cu legislația transversală. Aș mai aminti un lucru care nu a fost menționat și asta poate pentru că președinția daneză nu este prezentă și anume absența unui acord în primă lectură, un eșec al acestei încercări și aș spune că este și din vina președinției cumva, dar poate și pentru că această procedură de fast track um, își arată limitele. Din punctul meu de vedere am utilizat prea mult această procedură de la începutul mandatului, de la, din 2000 2009 și din această cauză, de multe ori, obiectivele ambițioase ale Parlamentului nu își găsesc o realizare. Ca urmare, vă invit să mergem la vot, să mergem în a doua lectură, o etapă care sper că va fi mai rapidă și va fi bine uh, finalizată Ascultându-l pe comisar, aș avea două elemente de divergență. Produsele fără gluten. Majoritatea dintre noi consideră că uh, nu este suficient să existe o trimitere către legislația specializată. Trebuie neapărat făcute eforturi din punct de vedere uh, al etichetării și al mențiunilor și articolul 36, din punctul meu de vedere, nu este suficient din punct de vedere al securității. Ați uh, Înțeles, cred că, domnule comisar, că Parlamentul dorește în continuare să fie implicat în orice decizie prin dreptul nostru de scrutinii, prin dreptul nostru de control, de control democratic. Vrem să fim implicați în stabilirea acelei liste celebre a produselor uh, din Uniune. Uh, sper că veți avea o atitudine deschisă și sper că împreună cu prietenii ciprioți uh, din următoarea președinție vom lucra în acest sens. Mulțumesc, aici se încheie dezbaterea foarte detaliată pe acest subiect. Votul va avea loc la uh, 12. Uh, și trecem acum la următorul punct. Stocurile de hering predete în vestul Scoției.